Buenas tardes. Buenas tardes, señoras și señores. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Punct procedural. Aveți cuvântul. Domnule președinte, aș vrea să-i avertizez pe toți colegii în legătură cu declarațiile guvernului francez privind votul Parlamentului de joia trecută în privința romilor. Guvernul francez practic calcă în picioare drepturile Parlamentului European. Suntem uh, acuzați că am face politică de dragul politicii, ni se spune că nu cunoaștem dreptul european și că intrăm în astfel de dezbateri uh, disprețuind regulile europene. Salut prezența doamnei uh, Malmström în weekend, în sâmbătă și duminică. Presa din franceză a arătat o circulară Deci dumneavoastră, doamnă comisar și doamna Reding, vorbiți despre expulzările din taberele de romi. Deci de trei ori în această circulară se vorbește despre taberele de romi doar. Guvernul francez de joi încoace ne tot spune că e vorba de români în general, că îi va învăța pe aceștia să fie cetățeni europeni. Și le vorbesc acum colegilor din România și din Ungaria. Guvernul francez declară că vrea să învețe pe cetățenii din România și Ungaria să fie cetățeni. Eu cred că există limite în ceea ce privește declarațiile oricărui guvern și de aceea vă rog să dăm dovadă de solidaritate la nivel parlamentar. Domnule președinte, știu că coordonatorii au fost uh, sesizați, însă vă cer să ascultăm părerea doamnei Reding și a doamnei Malmström pentru a ști exact ce anume le-a spus guvernul francez dumnealor. Cu toții trebuie să fim înștiințați în legătură cu conținutul acestei circulare și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule președinte, și doamnei Wallström. Wallström, scuzați. Doamnă Deja luăm act de comentariile dumneavoastră. Am avut votul în plenară săptămâna trecută și vom discuta despre posibilitatea de a organiza o um, de a organiza un follow-up la reuniunea coordonatorilor. Doamnă Verjat, vă propun acum să trecem la ordinea de zi, după care, la primul punct de pe ordinea de zi, vom asculta pe doamna Malstrom, pe doamna comisar, Deci trebuie să ne încheiem punctele de pe ordinea de zi, după care vom avea reuniunea coordonatorilor și cu acea ocazie vom hotărâ ce anume trebuie să facem în legătură cu uh, acțiunile care trebuie întreprinse după votul de săptămâna trecută din plenară privind uh, expulzarea romilor. Vom evalua de asemenea și reacția guvernului francez. acum, dragi colegi, ca de obicei vom trece la primul punct, aprobarea ordinii de zi. Nu sunt propuse modificări, nu aveți obiecții, prin urmare se adoptă ordinea de zi. Cel de-al doilea punct, comunicările președintelui. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui termen de înaintare a amendamentelor la propunerea raportorilor, vrem să vă atragem atenția asupra faptului că termenul pentru amendamentele la directiva privind extinderea la, din pachetul de azil, la care domnul Moraes, colegul nostru, este raportor. Deci acest termen este deschis începând cu ziua de astăzi și se va încheia pe 29 septembrie, la prânz. și 29 septembrie la prânz. Raportul este deja disponibil în toate limbile oficiale. Dacă aveți întrebări, puteți să luați legătura cu secretariatul Comisiei Libe. Acum trecem la aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor precedente. Aveți aceste procese verbale. Dacă nu aveți obiecții la acestea, le considerăm ca fiind aprobate. Continuăm, prin urmare, cu punctul numărul 4, evoluții recente și viitoare priorități în domeniul afacerilor interne. La acest punct avem plăcerea de a de a o primi printre noi pe doamna Cecilia Malmström, doamna comisar, care ne va face o evaluare a lucrărilor recente. Dumnezeu ne va vorbi despre prioritățile din domeniul afacerilor interne. E un exercițiu foarte bun pe care l-am început uh, la, din luna mai și nu e doar important, ci și util să fim informați în legătură cu ceea ce se întâmplă. O salutăm prin urmare pe doamna comisar, îi urăm bun venit, o vom asculta după care vom avea o discuție cu membrii. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, e o plăcere să vă văd din nou de la ultima reuniune pe care am avut-o împreună în mai, cum spunea domnul președinte. E o mare plăcere să fiu astăzi aici și să vă informez în legătură cu ce s-a întâmplat și cu ceea ce vom avea pe agenda de lucru în această toamnă. Dar de asemenea, mă bucur că am colaborat atât de bine în ultimele luni și vreau să vă spun că aștept cu nerăbdare să colaborăm și pe viitor. Bineînțeles, nu, nu voi putea vorbi despre absolut tot, însă vom avea timp la dispoziție și pentru eventualele dumneavoastră întrebări. Ce s-a întâmplat în ultimele luni? Încep cu politica privind migrația. Înainte de vacanța de vară, Comisia a adoptat două propuneri legislative privind migrația legală. Una privind lucrătorii sezonieri, transferurile, uh, detașările între companii se introduce o procedură rapidă pentru personalul specializat din țări necomunitare pentru companiile care și-au sediul într-o țară membru. Și în ceea ce privește lucrătorii sezonieri, avem o propunere pentru o procedură specială de intrare uh, pe șase luni cu un permis special care poate fi uh, înnoit. De asemenea, în propunere sunt inclusă o serie de drepturi pentru a proteja împotriva abuzurilor. Prin aceste propuneri ne îndreptăm către o politică comună de migrație și, de asemenea, ă, ne apropiem de măsurile pe care trebuie să le luăm în cadrul strategiei 2020. În ceea ce privește azilul, după regulamentul din mai privind înființarea biroului de sprijin pentru azil, deci încercăm ca acest birou să funcționeze cât mai repede, în 2011. Acum încercăm să alegem directorul executiv. O altă evoluție importantă, recentă, implicarea Comisiei într-un dialog constructiv cu autoritățile elene. Sperăm să îmbunătățim astfel situația procedurilor de azil și uh, de recepție în această țară. Autoritățile elene analizează acum un plan de acțiune prezentat de mine și mă voi deplasa acolo peste câteva săptămâni pentru a discuta despre implementarea acestui sistem. În ceea ce privește SIS-2, primul test, Milestone 1, a trecut, a fost trecut, ceea ce arată că acest sistem ar trebui să fie baza pentru încheierea uh, ASIS 2. În urma evaluării făcute cu Consiliul, am început, s-au început negocierile cu contractorii și, de asemenea, vom prezenta o estimare bugetară la Consiliul din toamnă. Bineînțeles că vă voi informa în legătură cu acest proces în următoarele săptămâni. Referitor acum la vize codul Visa și codul aplicabil. Se uh, modifică întreg procesul de solicitare a vizelor și vom monitoriza punerea în aplicare a acestui nou sistem. De asemenea, s-a adoptat o propunere pentru eliberarea regimului de vize pentru cetățenii din Albania și cei din Bosnia și Herțegovina, iar uh, grupurile de experți s-au deplasat în cele două țări, iar rapoartele probabil că le aveți și dumneavoastră. Cred că v-au fost trimise astăzi. De asemenea, în ceea ce privește transferul Taiwan, Taiwanului, lista pozitivă, deci Taiwanul și-a exprimat uh, intenția de a nu mai cere vize cetățenilor din UE. De asemenea, avem un acord cu Brazilia asemănător care va fi uh, Uh, semnat până la sfârșitul anului, ceea ce va însemna că va exista un regim fără vize între Brazilia și UE. De asemenea, semnăm un acord de înlesnire a vizelor cu Georgia. Acordul de readmisie trebuie semnat în octombrie, însă ambele acorduri vor intra în vigoare în același timp. În ceea ce privește programul de urmărire a finanțării terorismului, vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră, pentru cooperarea dumneavoastră care a dus la semnarea acestui acord TFTP o mare realizare pentru toate instituțiile și cred că împreună putem să ne dăm seama de un lucru și anume că am colaborat atunci când a fost nevoie. Acest acord consolidează drepturile fundamentale și îmbunătățește situația comună a securității. Când am întâlnit în ianuarie la audierea mea, v-am făcut câteva promisiuni să vă informez în legătură cu schimbul de informații și realizările în în ceea ce privește combaterea terorismului. Ambele promisiuni au fost îndeplinite în iulie. V-am trimis informațiile imediat ce le-am avut. În comunicare se arată toate informațiile existente la nivel comunitar în ceea ce privește securitatea și uh, gestionarea informațiilor. Și un exercițiu unic, deoarece pentru prima oară când toate aceste uh, instrumente sunt analizate într-un mod transparent și coerent. Asta pentru că cetățenii trebuie să știe ce sisteme există. Să să nu uităm că acestea sunt diferite, deci sistemele sunt diferite, însă se face o listă a tuturor acestor sisteme. Asta pentru a ști când avem nevoie de astfel de instrumente, când sunt justificate, sunt identificate și anumite principii de utilizare a acestor sisteme, ceea ce ne va fi foarte util când vom face o revizuire. În ceea ce privește realizările legislative privind combaterea terorismului, câteva provocări. Așa cum mi-a cerut și Parlamentul să vă informez. Deci aceste două documente sunt baza pentru evoluția legislativă viitoare. Colegiul va adopta de asemenea o propunere privind uh, disponibilitatea anumitor substanțe chimice care pot fi folosite pentru a crea explozibili uh, acasă. Deci, o altă idee pentru a consolida securitatea. Acum câteva priorități politice pentru toamnă. În primul rând, îi mulțumesc Parlamentului pentru abrodarea foarte constructivă la pachetul privind uh, datele pasagerilor. Procedurile interne de la comisie s-au încheiat și în urma rezoluției dumneavoastră din mai sperăm să avem o comunicare privind strategia externă de PNR care să fie adoptată înainte de sfârșitul lunii septembrie. În același timp, ca parte din pachet, vom adopta propuneri pentru a negocia astfel de acorduri PNR cu SUA, Canada și Australia. Comunicarea privind strategia externă PNR va include un set de cerințe și principii generale pentru astfel de acorduri și e important ca aceste principii să fie adoptate înainte de începerea negocierilor. Asta pentru a asigura protecția necesară și pentru a avea uh, cerințe armonizate pentru toate companiile aeriene. E clar, principiile trebuie să lasă o marjă de manevră și pentru negocieri, pentru găsirea de soluții, însă să nu uităm că aceste principii sunt foarte apropiate de cele pe care le-ați adoptat și dumneavoastră în comunicarea dumneavoastră din luna mai. Deci, în directiva de negociere se vor reflecta aceste principii, Consiliul va lua hotărârea finală, însă eu voi face tot posibilul pentru ca aceste principii să se regăsească. De asemenea, acordul cu Australia se va menține pentru a nu întrerupe transferul de date și pentru a evita nesiguranța juridică pentru transportatorii aerieni. Însă mi-au angajamentul să colaborez cât mai strâns cu dumneavoastră pentru a regla, pentru a soluționa problema și în la plenarea din septembrie, săptămâna viitoare, vă voi face o prezentare completă. În ceea ce privește acum un program PNR european. Nu am putut prezenta propuneri în același timp. E o propunere legislativă care trebuie însoțită de o evaluare de impact, bineînțeles, așa cum cere și Parlamentul în rezoluția sa și așa cum se menționează și în programul de la Stockholm. Comisia lucrează de asemenea uh, pentru a pregăti o comunicare privind strategia internă, o comunicare în noiembrie care se bazează pe strategia adoptată la Consiliul JAI uh, în februarie și va, fi, va respecta acest plan. Comunicarea va menționa o serie de amenințări majore, uh, Uh, delictele informatice, terorismul, uh, dezastre și catastrofe naturale și artificiale și va specifica o serie de obiective strategice uh, ca să putem fi în măsură mai mare să facem față acestor amenințări la nivel european, categoric respectând pe deplin principiile și drepturile fundamentale. Noi dorim să identificăm exact locurile și obiectivele la care uh, Uniunea Europeană își poate aduce o contribuție în plus. Vrem să ne asigurăm, desigur, că propunerile și ideile dumneavoastră vor fi incluse, de aceea le așteptăm uh, cu mare plăcere începând din această după amiază. Pentru mine, în această toamnă, uh, pachetul privind azilul reprezintă o mare uh, prioritate și uh, discut cu raportorii și raportorii din umbră pe această temă. Sigur că acest pachet este o prioritate și pentru Consiliul European, care și-a stabilit să atingă acest obiectiv în 2012, care vine în curând ceea ce înseamnă că va trebui ca angajamentele făcute de statele membre să se traducă în rezultate concrete pentru a atinge acest obiectiv. Și categoric vom avea posibilitatea să discutăm acest lucru la întrebări și răspunsuri. Sigur, apoi că mai avem nevoie să stabilim niște eh, mecanisme de relocare. Eh, Aici avem însă o serie de obstacole pe care însă le putem depăși dacă colaborăm uh, bine între instituțiile noastre. În ceea ce privește pornografia infantilă, salut uh, sprijinul uh, de plin pe care atât Comisia dumneavoastră cât și Parlamentul dorește să-l acorde pentru a combate acest lucru, cât și traficul cu ființe umane. Comisia va fi foarte activă în timpul negocierilor. Sigur că ne vom susține și apărea propunerea, dar vom continua să contăm pe sprijinul dumneavoastră. Pentru că avem de-a face cu o chestiune foarte serioasă, mai gravă chiar decât sclavia la nivelul uh, întregii lumi. De aceea, uh, combaterea acestui flagel este o prioritate majoră pentru mine și sper că instituțiile conlucrând vor putea să găsească o soluție. O soluție. În ceea ce privește proiectul de uh, un proiect de directivă referitor la schimbul de informații, sper că va putea fi adoptat această, în această lună pentru a ne proteja mai bine sistemele informatice împotriva delictelor informatice și atacurilor informatice. În ceea ce privește negocierile privind Frontex, sperăm să facem uh, progrese și discut cu raportul dumneavoastră pe această temă. În ceea ce privește inițiativele privind gestiunea frontierelor și mecanismul de evaluare Schengen, uh, Parlamentul și statele membre trebuie să fie și ele implicate, uh, evident fiecare respectându-și rolurile alocate. Uh, urmărirea s-a făcut în ultimele luni, am adoptat recomandări pentru a revizita, a revizui acordurile de facilitare a vizelor și am făcut progrese în ceea ce privește liberalizarea și dialogul de liberalizare cu aceste țări uh, pregătim uh, și proiectul de mandate pentru a negocia acest lucru cu Belarusul, Armenia și uh, Azerbaijanul uh, pentru a și reflectăm la relația privind vizele pe termen scurt cu țările din sudul Mediteranei. După cum vedeți, avem foarte multe de făcut și contez foarte mult pe dumneavoastră ca mm, co-legiuitori pe toate aceste teme extrem de importante. Aștept cu nerăbdare și îmi face deosebită plăcere să lucrez cu dumneavoastră pe aceste teme. O să închei în acest moment am primit, doamnă, documentul uh, dumneavoastră uh, și l-am citit azi dimineață, e prima oară când uh, l-am văzut și, într-adevăr, situația este absolut îngrijorătoare. Va trebui să analizăm cu mare atenție ce se întâmplă acolo pentru a putea face o evaluare a situației din Franța. Deci vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte, și cu asta rămân la dispoziția noastră pentru a răspunde la orice fel de întrebări pe care le puteți avea și voi încerca să vă răspund răspund cât mai curând cu putință. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Ehm, colegii noștri și-au manifestat deja interesul să participe la această dezbatere ehm, și începem cu domnul Buzoti, dar vă rog să respectați trei minute. Mulțumesc și bună ziua, doamnă comisar. O să încep prin a vă felicita pentru activitatea dumneavoastră. Eh, iată că doar după câteva luni de, de mandat sunteți la fel de entuziastă ca și la momentul în care ați început, eh, v-ați început mandatul și ați început să colaborați eh, cu comisia noastră. Știu că știți foarte bine care sunt cerințele activității parlamentare și felul în care putem colabora cât mai bine în avantajul reciproc. Acestea fiind spuse, am câteva uh, chestiuni, unele le-ați menționat, pe altele nu. Și o să încep cu una pe care nu ați menționat-o și vorbesc de introducerea uh, unei taxe mai ridicate impuse de administrația americană în ceea ce privește sistemul electronic de autorizare a călătorilor. Eu uh, am înțeles că Comisia deja a analizat acest lucru anul trecut. Uh, și că în acel uh, moment uh, nu a fost în măsură să conchidă că um, asta ar fi însemnat de fapt o reintroducere a vizelor sub un alt nume. Totuși suntem foarte uh, dezamăgiți și considerăm că uh, un regim uh, liber de vize trebuie să fie într-adevăr liber. Ori liber înseamnă și scutite orice fel de taxe. Uh, ori uh, aceste taxe de 10 dolari pentru această taxă de promovare a călătoriei și a deplasărilor Uh, și încă 4 dolari uh, care trebuie plătiți uh, pentru a acoperi serviciile administrative ale sistemului, e bine, Uh, înseamnă până la urmă, de fapt, o reintroducere a vechilor taxe sub un alt nume. Nu vreau să intrăm în prea mult în, prea mult în detaliu, dar vă rog ca cât mai curând de uh, putință să ne informați în legătură cu acest lucru și să ne spuneți ce intenționează să facă Comisia pe această temă. Aștept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră. În ceea ce privește pachetul azil, știm că e un uh, pachet dificil. Uh, și știm uh, poziția Consiliului, care nu este, nu e vorba de um, obstacole foarte ușoare, care pot fi ușor depășite, dar cu energia și entuziasmul dumneavoastră sunt convins că veți reuși să aduceți acest pachet la finalizare mm, la termenul prevăzut 2012. Există o serie de lucruri care uh, lipsesc în acest puzzle al pachetului azil și v-am ruga să le analizați mai adânc. Una dintre ele eh, se leagă de împărțirea responsabilităților și de uh, solidaritate care se regăsesc la ora actuală în propunerea pe care o avem, care este în vigoare, dar care nu este o propunere legislativă ad hoc privind solidaritatea ca atare. Uh, avem exemple de proiecte pilot și de alte inițiative, dar nu avem un instrument legislativ care să facă parte ca atare din acest pachet și este un lucru pe care am dorit să-l vedem acolo. Tot în legătură cu azilul, credem că mm, există o serie de măsuri, sau nu există, de fapt, lipsesc o serie de măsuri care uh, să se ocupe de accesul la azil Ați menționat relocarea și asta e unul dintre exemple, dar credem că, uh, având în vedere că ne străduim să pregătim un bun pachet privind azilul, uh, trebuie să oferim într-adevăr posibilitatea celor care doresc să folosească acest pachet, deoarece doresc să ceară azil în Europa. Trebuie să existe pentru asta niște căi legitime care să le permită să acceseze mecanismul de uh, solicitare de azil în Europa. Deci, un acces legitim la procedura de azil, pentru că avem în continuare situații, special în sudul Europei, în care oamenii încearcă să traverseze și să ajungă în Europa în, uh, folosind căi ilegale. Așadar, trebuie să gândim un program de relocare care, într-adevăr, să funcționeze în țările terțe și care să ofere, într-adevăr, un acces legal la procedura de azil. Mă opresc aici și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule Buzutil. Doamna Gantz. Doamna Sipol. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru raportul pe care ne l-ați făcut. Eh, sigur că a trebuit să fiți succință, dar am câteva elemente pe care doresc să le dezbat și o să încep cu programul de urmărire a terorismului. Știm foarte bine că aici, la Parlament, mulți deputați au senzația că nu toate părțile acestui acord au fost puse în aplicare în același timp și că nu toate părțile care privesc calitatea au fost puse în aplicare. S-ar putea să ne înșelăm, dar trebuie să ne punem întrebări și trebuie să solicităm informații, pentru că uh, cetățenii, uh, alegătorii ne-au întrebat aceste lucruri, ne-au întrebat dacă acest acord bunătățit funcționează ca atare. Deci avem o serie de uh, întrebări uh, care rămân deschise Uh, în legătură cu, înainte de a ajunge la registrul uh, paragra, uh, pasagerilor și la protecția datelor, voi avea și alte întrebări. Dar sper că vom avea ocazia să mai discutăm acest lucru, poate chiar luna asta, deci programul de urmărire a combaterii terorismului. Am o întrebare și privind criteriile criteriile de, de selecție a personalului la Europol, vom avea și aici întrebări, și criteriile pe care și alți membri ai personalului trebuie să le uh, îndeplinească. Deci nu e vorba de nume aici, ci e vorba de pregătirea, de calificările uh, pe care trebuie să le aibă acești uh, oameni am, aș mai dori să știu mai multe lucruri și legat de personalul care lucrează la Ministerul de Finanțe din Statele Unite. Pentru că deci trebuie să fim cu toții conștienți și să cunoaștem aceste responsabilități. Cine decide dacă se transferă sau nu aceste pachete? Și cum are loc și la ce nivel are loc colaborarea? între Europol uh, atunci când se conectează bazele de date. Care sunt căile de comunicare care se folosesc? Sigur că s-ar putea să nu aveți acum răspunsul la toate aceste întrebări, dar vreau să repet încă o dată că mai sunt încă multe lucruri de lămurit. Și mai am, în fine, un comentariu general cu privire la stocarea datelor. Nu vreau să intru în detalii, dar aș avea o întrebare. Credeți că acest lucru ține de punerea în aplicare în statele membre, că acest lucru pune probleme sau credeți că trebuie să operăm niște modificări uh, la nivel european, deci niște modificări ale directivei uh, și atunci acest lucru ar permite statelor membre să pună în aplicare mai ușor. Deci e pur și simplu o problemă legată de punerea în aplicare sau nu? În ceea ce privește pornografia infantilă, și dumneavoastră știți, ca și noi toți, de altfel, că există foarte multe discuții legate de uh, ștergerea uh, datelor. Lucrurile astea trebuie lămurite și sper că după audierea la sfârșitul septembrie vom fi în măsură să analizăm acest lucru uh, și să-l discutăm, cât și celelalte întrebări care au rămas uh, deschise legate de această temă. Și, în fine, un ultim uh, punct în legătură cu pachetul privind azilul, un lucru important. Am uh, auzit care sunt uh, problemele și discuțiile, uh, problemele care apar în discuțiile de la nivelul uh, Consiliului. Se pare că există un număr crescând de Uh, acorduri privind uh, securitatea uh, legată de transferul datelor. Poate că ar fi bine să ne spuneți mai multe lucruri despre aceste probleme. Mulțumesc! Doamna Weber din partea grupului ALDE și eu doresc să salut pe doamna comisar Malmström și să spun că într-adevăr are un program foarte ambițios, așa a fost și așa a rămas. De asemenea, sunt uh, recunoscătoare pentru faptul că a venit în fața comisiei noastre pentru a ne informa în legătură cu situația tuturor acestor uh, progrese pe care le faceți. Am o serie de chestiuni pe care doresc să le discut cu dumneavoastră și să vă întreb. O să încep cu uh, programul de urmărire a combaterii terorismului și numirea persoanei care va lucra acolo. Înțeleg uh, temerile exprimate de comisie legate de întreaga procedură privind confidențialitatea, uh, persoanelor care, care lucrează și sigur că mai subliniez și faptul că din experiența mea personală uh, pot să vă spun că toate cheile și lacătele de fapt sunt pentru oamenii cinstiți, nu pentru, nu pentru hoți. Deci dacă oamenii cinstiți nu vor fi cine această persoană, ceilalți o să știe cu siguranță. Uh, deoarece au căi specifice de investigare și până la urmă este imposibil să, să ții secrete aceste nume. Dar până la urmă nu numele ne interesează, ci întreaga procedură de raportare în fața Parlamentului, pentru că, de fapt, asta ne-am dorit foarte tare atunci am, când ne-am dat acordul cu acest acord. Uh, pentru a vedea și a verifica că, într-adevăr, lucrurile se desfășoară corect cu privire la extragerea datelor. E vorba de date care privește cetățenii europeni. Deci, trebuie, într-adevăr, să ne asigurăm că modul de raportare în fața Parlamentului va fi în regulă Uh, nu vreau să spun că nu am uh, încredere sau să-mi închipui că acea persoană o să încerce să uh, acopere anumite neregularități. Dar dacă mă întrebați, eu aș zice că asta este un uh, mijloc în plus de a face ca această uh, extragere a datelor să se facă cu și mai multă uh, atenție pentru a încerca să rezolvăm corect problema. Cât privește pachetul azil, Grupul politic pe care îl reprezint dorește să susțină uh, pachetul așa cum este, cu întregul pachet. Nu e vorba de o abordare uh, gradată. Uh, sigur că există probleme în Consiliu, dar am mai înțeles că uh, suntem flexibili și deschiși uh, sugestiilor, uh, dornici să ne aducem contribuția, să contribuim la deblocarea acestor discuții la Consiliu. Sunt de acord cu uh, Simon atunci când a vorbit despre împărțirea uh, sarcinilor și a responsabilităților și despre solidaritate, deoarece avem o situație în care statele membre uh, se află în situații total diferite, deci povara categorică apasă mai mult pe umerii unora decât pe umerii altora. Și când vorbim despre, vorbim nu, despre frontierele Uniunii Europene, trebuie să gândim în acest fel și să avem o abordare nuanțată. În fine, un ultim uh, comentariu uh, și legat de strategia uh, de securitate și pornografia infantilă. Ei bine, întotdeauna uh, m-a preocupat și mă va preocupa întotdeauna uh, legislația capabilă să uh, diminueze drepturile cetățeanului european. Pentru că Mm, mai ales dacă vedem că în afara Uniunii lucrurile stau diferite. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că avem întotdeauna tendință să ne aplicăm noi nouă înșine reguli mai stricte decât se aplică în restul uh, lumii, în diverse situații și domenii. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul uh, Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Am mai multe întrebări. O întrebare către doamna comisar. Credeți într-adevăr că finalizarea SIS 2 este într-adevăr realistă pentru că uh, cheltuim acolo o mulțime de bani tot timpul și cred că ar fi bine uh, într-adevăr să mai stăm și să mai reflectăm la alte uh, alternative. Sau credeți că momentul a fost depășit? Cea de-a doua întrebare, legată și de spusele doamnei Weber, privind programul de combatere a terorismului. Mă întreb și în legătură cu ceea ce s-a spus, ceea ce s-a întrebat, uh, cu principiul de reciprocității. Uh, și am o întrebare privind asistența juridică reciprocă în cadrul Uniunii, atunci când vorbim despre articolul 4 cu uh, transferul individual de date bancare pentru a ști dacă uh, Statele Unite respectă această dispoziție din articolul 4, când e vorba de asistența uh, reciprocă în procedurile penale aici în Uniunea Europeană. Apoi, legat de ceea ce a spus doamna Zipăl cu privire la stocarea datelor, cred că uh, Uh, se face o analiză și mă bucur foarte mult că veniți cu această comunicare cu privire la măsurile de uh, securitate în Uniunea Europeană. Este un lucru foarte important și de aceea noi, deputații, am solicitat foarte des acest lucru, dar va aș ruga foarte mult uh, să vă concentrați și să vă ocupați de punerea în aplicare a tuturor proceselor și mecanismelor juridice în vigoare deoarece acum, după ce am adoptat directiva, foarte multe, există foarte multe cauze în uh, instanțele judecătorești naționale uh, și uh, care ajung și la Curtea Europeană de Justiție. Cred că, într-adevăr, a venit timpul să revizuim Uh, întreaga, întreaga răspundere și regulile de referitoare la păstrarea acestor date. Deci vreau să știu cum uh, și în ce stadiu a ajuns dezbaterea. Sigur că asta ține și de guvernele naționale, evident. Mai am o întrebare da, și mai am și un comentariu. Constat că, în special atunci când este vorba de procedurile penale și de urmărirea în justiție, uh, E foarte important uh, să uh, nu se creeze o încurcătură între portofoliul dumneavoastră și cel al doamnei Reding, pentru că uh, atunci când lucrăm, lucrăm, de exemplu, la registrul pasagerilor, trebuie să ne gândim și la acordul privind protecția generală, acordul privind protecția generală a datelor cu Statele Unite și mai departe. Adică să avem o abordare consecventă a Uniunii Europene la negocierile cu Statele Unite. Deci înainte de a intra în negocierile cu privind registrul pasagerilor. Și uh, legătura cu uh, uh, sancțiunile uh, penale, de aceea e foarte bine să avem dezbateri aprofundate cu privire la drepturile procedurale. Dezbaterea, sigur că e în curs de desfășurare, dar uh, E vorba și de armonizarea sancțiunilor penale și a procedurilor în materie penală, deoarece foarte multe state membre sunt foarte preocupate legate în legătură cu aplicarea principiilor care stau la baza dreptului lor penal. Mulțumesc! Domnul Tavares din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu TFTP-ul pentru a mă alătura celor spuse de colegii mei. Pentru că se pare că există acest secretism în legătură cu alegerea acestei persoane din partea Uniunii Europene care va lucra pentru implementarea acestui acord și pentru negocierile viitoare. Și cred că nu se vede aici o cooperare și o transparență pe care am fi dorit-o. Nu vedem ceea ce ni se promisese la început. Și în ceea ce privește TFTP-ul, sunt curios ce s-a întâmplat la începutul lunii iulie, când secretarul de stat din partea Statelor Unite a spus că nu ar trebui să existe date și transfer de date între UE și Statele Unite la un moment dat. Iar acordul s-a făcut doar în luna august și atunci vreau să știu cu precizie dacă a existat un astfel de transfer de date înainte sau nu. Și mă interesează de asemenea și punctul despre care a vorbit domnul Arbrecht în legătură cu transferul de date bancare din Uniunea Europeană către Statele Unite și asistența juridică acordată în aceste cazuri. O întrebare la care aș dori să am un răspuns se referă la comunicarea la care lucrează Comisia la ora actuală în legătură cu securitatea internă. Este un punct foarte interesant care ar trebui să fie inclus în această comunicare. Și sper să se facă o clarificare și în legătură cu resursele comune utilizate în cazul de dezastre naturale, în special cele transfrontaliere, sau incendiile forestiere, pentru că au existat câteva controverse în această vară pe această temă, unde țara mea, de exemplu, a utilizat uh, mijloacele proprii, resursele proprii pentru lupta împotriva incendiilor și unii considerau că statul membru ar trebui să plătească doar jumătate uh, din uh, costurile referitoare la charterele care au fost utilizate într-o perioadă de 180 de zile. Deci, în această perioadă de criză, cred că această clarificare e foarte interesantă pentru că e greu să avem această, să avem această disponibilitate financiară într-o astfel de perioadă. Și e important să luptăm împotriva acestor incendii. De asemenea, așa cum s-a spus aici, cred că este un punct esențial, pentru că dacă nu înaintăm în ceea ce privește programele de relocare, atunci vom avea probleme și mai mari. Și atunci când dezbatem acest punct, ar trebui să ne referim și la problema refugiaților. Cred că a existat o linie roșie din partea Consiliului în acest sens, în ceea ce privește problemele bugetare și spun tuturor că de fapt aceasta nu este vorba aici de o alegere bugetară. Există niște priorități care depind de deciziile uh, de politică externă. Și acum Și acum vreau să vorbesc despre reabilitarea victimelor torturii și aceasta și în afara Uniunii Europene, pentru că se pare că renunțăm la susținerea pe care o aveam până acum pentru centrele din Uniunea Europeană și aceasta în momentul în care 20-30% din victime sunt supuse uh, unor, unor uh, astfel de torturi și sunt trimise după aceea în afară. Deci cred că motivul pentru care se elimină această finanțare uh, este pentru că ea aparținea relațiilor externe și cred că această finanțare ar trebui creată, recreată în uh, afaceri interne pentru a putea acoperi această lipsă care va apărea în curând. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, din partea conservatorilor, dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Din partea neînscrișilor? Domnul Brons. Mulțumesc. Vorbesc din partea uh, neînscrișilor, dar nu în numele lor. S-a vorbit despre migrarea muncitorilor calificați și vreau să vă întreb dacă știți uh, Uh, care a fost discursul președintelui Republicii Mali din săptămâna trecută. Se vorbea că, se spunea acolo că 35% din um, cei care au studii universitare în această țară lucrează în străinătate. Și considerați că este corect ca țările dezvoltate din Uniunea Europeană să folosească aceste, acest potențial care este crescut la ei acasă în țări subdezvoltate cu atâta greutate. ar trebui ca aceste țări să fie ajutate pentru a profita de cei pe care îi uh, formează la ei acasă. Totuși, în felul acesta, dacă urmăm această tendință, am putea condamna aceste țări, ca de exemplu Mali, să rămână în situația care se află la această oră. Cred de aceea că ar trebui să dăm dovadă de respect și să ascultăm ceea ce a spus președintele acestei țări. În ceea ce privește pachetul azilului, credeți că este corect să vedem cum uh, mai, mulți, uh, mai multe persoane profită de acest regim al azilului și nu folosesc uh, toate mijloacele legale care sunt puse la dispoziție. Dacă am putea evita astfel de situații, cred că am putea promova o, mai, o atitudine mai pozitivă în țările de unde vin aceste persoane. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum dăm cuvântul celorlalți membri care au dat dovadă de interes. Doamna Intveld, vă rog. Sau doriți întâi să luați cuvântul ca să răspundeți? Atunci avem uh, o primă rundă de răspunsuri din partea doamnei comisar și după aceea vom trece la ceilalți membri. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, aș putea răspunde la câteva dintre întrebările care au fost puse. Încep cu domnul Busutil. Răspunsul este da pentru dumneavoastră. Într-adevăr, am discutat despre această chestiune și suntem foarte îngrijorate în legătură cu comunicarea din presă care a avut loc în această vară. Am primit foarte multe plângeri din partea cetățenilor pe această temă și aceasta nu înlesnește deloc uh, mișcarea libertatea transatlantică, ca să spun așa. Deci am cerut președinției belgiene să pună acest punct pe ordinea de zi la următoarea întâlnire transatlantică pentru a putea discuta această chestiune. Și știți, uh, lucrăm la acest uh, punct și la o evaluare de impact, fără să uh, știm dinainte ce se va întâmpla și care va fi răspunsul. În ceea ce privește pachetul azilului. Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră și vreau să vă spun că am nevoie de ajutorul Parlamentului European și a raportorilor de aici pentru a trece mai departe. Câteva dintre propuneri sunt mai puțin complicate decât altele, dar oricum toate prezintă câteva dificultăți. Mâine vom discuta la conferința ministerială organizată de președinția belgiană și cred că va exista și un reprezentant al Parlamentului acolo și vom discuta chestiuni legate de azil în general, nu propunerile concrete care au fost făcute și sper că această conferință ministerială să ajungă până la urmă la uh, o perspectivă generală pe care să vă putem prezenta. Solidaritatea este într-adevăr importantă și ea se reflectă parțial în acest pachet, însă Comisia va prezenta la anul o comunicare și o propunere în legătură cu solidaritatea intraeuropeană și aceasta ținând cont de proiecte pilot care există la ora actuală și vom ține cont și de alte idei și, bineînțeles, suntem uh, mai mult decât uh, bucuroși să primim și intervențiile dumneavoastră. Doamna Sipăl și, și alți colegi au întrebat despre programul TFTP. Acordul a intrat în vigoare pe 1 august. Bineînțeles că nu era posibil ca din prima zi să avem un reprezentant acolo din partea comisiei, dar am încercat să facem acest lucru cât mai repede cu putință și de la sfârșitul lunii august avem uh, un cetățean european care lucrează acolo, la Washington, o persoană care a primit acordul Statelor Unite, care are experiență și care monitorizează dacă se implementează ceea ce există în acord. Bineînțeles că mi-a fost greu să vă informez de acest lucru pentru că era în mijlocul vării, verii. Termenul pentru um, prezentarea candidaților la acest post uh, nu s-a încheiat încă și când vom avea o listă a candidaților, bineînțeles că vom discuta cu dumneavoastră în legătură cu criteriile care vor fi aplicate, dar bineînțeles este vorba de un post de natură tehnică, nu politică. Este un post uh, unde avem nevoie de o persoană cu o cunoștințe tehnice, o persoană care să cunoască foarte bine tot ce s-a făcut până acum și prin ce am trecut. Deci e o muncă destul de tehnică. Această persoană va trebui să aibă oarecare experiență în domeniu și, pe de altă parte, să aibă acceptul americanilor. Cred că este prevăzută o întâlnire în luna septembrie cu ușile închise pentru a discuta acest lucru în legătură cu alegerea acestei persoane și criteriile care vor fi folosite pentru ca această persoană să fie aleasă. Și bineînțeles voi informa și coordonatorii în legătură cu acest lucru. Va exista o echipă de analiză această persoană nu va raporta zilnic comisiei, bineînțeles, dar vom avea o legătură directă cu el sau ea și este prevăzută în acord această echipă de analiză care trebuie să funcționeze la șase luni de la intrarea în vigoare a acordului și această echipă va lua legătura și cu persoana numită. Autoritățile belgiene și olandeze ne-au oferit deja nume de persoane care să intre și să participe în această echipă. Cred că a existat uh, o întrebare pe această temă în legătură cu TFTP-ul și pot să vă spun că vom respecta termenele care sunt prevăzute în acest acord. Și sper ca după evaluarea de impact să vă pot prezenta mai multe idei în acest sens. Există foarte multe întrebări pe tema TFTP. Domnule Tavares, într-adevăr, Într-adevăr, au existat informații eh, spunând că se, preve- se planificau atacuri teroriste în Norvegia, însă Știți uh, foarte bine că acestea au fost uh, niște zvonuri. Parlamentul a votat asupra acordului în februarie, după aceea s-a ajuns până în august uh, și în această perioadă între februarie și august s-au făcut astfel de transferuri de date despre care mă întrebați. Transferuri de date care se referau la aceste persoane identificate în cazul atentatelor planificate în Norvegia. și sper că în felul acestul, acesta, domnule președinte, să fi răspuns la întrebările dumneavoastră, dar oricum sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a intra în detaliu dacă doriți, pentru că încercăm să fim cât mai transparenți cu putință la capitolul TFTP. Acum referitor la pornografia infantilă. În octombrie vor avea loc discuții la nivelul Consiliului, din câte știu eu, în general, știu că Parlamentul European susține acest lucru, dar bineînțeles au existat întrebări în legătură cu propunerea făcută de comisie pentru a pune capăt la sursă, care este bineînțeles cea mai bună soluție, și propunerea de blocare a paginilor de pornografie infantilă. Bineînțeles că există prevederi foarte stricte, un lucru pe care va trebui să-l negociem între noi, între toți actorii implicați în această propunere legislativă. În ceea ce privește stocarea datelor, domnul Albrecht a pus o întrebare pe această temă. Lucrăm acum la evaluarea făcută și pot să vă spun că avem probleme foarte mari pentru că nu primim răspunsuri din partea statelor membre în legătură cu rezultatele la această evaluare. Avem nevoie de o evaluare corectă pentru a vedea cum a fost utilizată această metodă în fiecare stat membru, dacă a fost eficientă sau nu și care sunt rezultatele. Iar statele membre nu au răspuns cu promptitudine la cererile noastre. Iată de ce evaluarea a fost oarecum întârziată. Dar sper că până la urmă să obținem aceste răspunsuri în următoarele săptămâni, după care, bineînțeles, voi reveni în fața dumneavoastră și voi discuta și cu raportorii pentru a vedea cum uh, vom trece mai departe. Revenim la pachetul azilului. Într-adevăr, termenul este 2012, deci totul va trebui să fie pregătit pentru 2012. Am identificat deja împreună cu președinția belgiană câteva elemente la care e mai ușor să facem progrese, de exemplu Eurodacu, calificările, uh, reședința pe termen lung. În legătură cu Dublin există mai multe dificultăți, în special în ceea ce privește existența unui mecanism de suspensie, pentru că propunerea Comisiei este foarte puțin susținută din partea Consiliului. Doar două, trei state membre susțin această propunere, ca să știți ce se întâmplă și în legătură cu directiva de primire. Aici avem uh, mai multe probleme, dar, după cum v-am spus, termenul de 2012 rămâne în picioare pentru că așa a fost hotărât cu unanimitate la Consiliul European. Există și câteva chestiuni orizontale care sunt uh, mai dificile, dar sperăm ca în negocierile viitoare să putem debloca aceste puncte. Dar pot să vă spun că avem nevoie de uh, ajutorul dumneavoastră pentru că la Consiliu avem foarte multe blocaje. În ceea ce privește SIS-2, într-adevăr s-a îndeplinit termenele, așa cum v-am raportat până acum. Ne pregătim pentru una, o a doua etapă, negociem acum cu uh, partea contractantă și am planificat deja un buget pe care îl voi prezenta Consiliului și dumneavoastră pentru a avea o evaluare și din partea dumneavoastră, dar oricum suntem pe drumul cel bun și respectăm termenele. În ceea ce privește stocajul de date, v-am răspuns. S-a vorbit de asemenea despre acest, um, această suprapunere a portofoliilor între doamna Reding și mine. E oarecum normal atunci când s-au separat aceste două portofolii, dar oricum cooperarea între noi este foarte bună la toate aceste dosare și Cred că și doamna Reding uh, ar fi mai mult decât încântată să participe la întâlnire împreună cu mine dacă doriți să ne invitați pe amândouă. În ceea ce privește strategia internă de securitate pentru domnul Tavares, într-adevăr, trebuie să vedem cum analizăm aceste dezastre artificiale sau, uh, sau naturale. Acest lucru este prevăzut deja în noul tratat. Nu există prevederi bugetare clare, însă există niște mecanisme pentru a vedea cum pot fi utilizate aceste mecanisme și cum le putem utiliza în mod cât mai eficient. În ceea ce privește reabilitarea victimelor torturii, va trebui să analizez luc- acest lucru împreună cu doamna Ashton și vă mulțumesc că ați adus în discuție acest punct. punct. Pentru domnul Bronz, în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră, avem câțiva experți care lucrează în acest sens. Nu se referă doar la doctori, ci și la alte profesii, cum ar fi, de exemplu, um, contabili sau um, experți uh, informatică și mai departe. În general, cred că este un lucru bun să avem această libertate de mișcare și posibilitatea de a avea experiențe noi pentru ca după aceea să ne întoarcem în țările noastre și să utilizăm într-un fel nou această experiență. În ceea ce privește permisul de azil, e adevărat, ar trebui să existe o analiză în funcție de fiecare caz și orice persoană care provine într o țară care a semnat un astfel de acord are dreptul de a solicita azilul și nimic n-ar trebui să-l împiedice să facă acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Avem timp și pentru un alt rând de întrebări. Doamna Inveld, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, ne pare bine să vă vedem aici. Aș vrea să vorbesc despre două chestiuni. În primul rând începem cu problema romilor, care a fost deja prezentată de doamna Verge. În weekendul acesta am auzit la știri că există documente prin care se arată că guvernul francez țintea într-adevăr taberele de romi în mod clar. Aceasta este o chestiune foarte serioasă. Știm că există probleme foarte grave cu romii. La Parlament săptămâna trecută s-a cerut comisiei să se facă în sfârșit o strategie din partea Comisiei și a statelor membre pe această temă. Și cred că o astfel de expulzare și o astfel de strategie în funcție de uh, etnie este o chestiune foarte gravă și de aceea aș vrea să cer comisiei și colegii dumneavoastră, doamnei Reding, care a reacționat cu promptitudine la acest lucru, să conduceți ancheta în acest sens și să nu vă bazați pe ce a spus uh, guvernul francez. Uh, pentru că dacă am avea o problemă cu un cartel sau o altă problemă ilegală, Comisia ar conduce propria anchetă și n-ar avea încredere în ceea ce ar spune un guvern sau altul. O a doua chestiune la care vreau să mă refer este PNR-ul. Așteptăm propunerea pe care sperăm că o veți adopta săptămâna viitoare. Știu că dumneavoastră sunteți foarte angajată pentru a respecta recomandările Parlamentului și sper ca Comisia să vă urmeze sfatul înțelept. Și aceasta pentru că aș vrea să reamintesc Comisiei, dacă e nevoie, că oricum va trebui să votăm încă o dată acordurile existente și am stabilit un termen, așa că sperăm ca până la urmă Comisia să adopte această poziție săptămâna viitoare, astfel încât să avem o poziție comună între Parlament și Comisie. Pentru că în felul acesta să nu mai repetăm greșeala pe care am făcut-o cu acordul SWIFT. Și un ultim lucru. Am vorbit deja de programul um, de vize și de eliminare de vize. Știm că se utilizează acest program pentru a face presiune asupra anumitor guverne, dacă există guverne care doresc să rămână în acest program de uh, renunțare la vize. Știu că există negocieri la ora actuală în acest domeniu și cred că PNR-ul este un element care poate fi utilizat în aceste negocieri. Știm ce se întâmplă, nu toate guvernele sunt, au o atitudine foarte deschisă și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în această privință. Domnul Coelho. Mulțumesc, doamnă Malmström, pentru că ați venit aici. Vă mulțumesc pentru discursul pe care l-ați pronunțat și v-aș mulțumi și mai mult dacă ne-ați oferi o copie a acestei declarații, pentru că este o declarație plină de date foarte importante și cred că ar fi foarte util pentru noi să avem textul în fața ochilor. Salut declarația dumneavoastră optimistă în legătură cu SIS și vreau să știu dacă avem deja un calendar stabilit pentru ca acest program să fie operațional. Din câte am înțeles, N-ați spus încă nimic despre sistemul VIS, nu știu dacă există știri uh, și în această privință pe care ați putea să ni le comunicați. Salut de asemenea ceea ce ați spus în legătură cu sistemul Schengen. V-ați exprimat oarecum criptic. Ați spus că Parlamentul va fi în stare să lucreze pe această chestiune. Să aș vrea să știu ce anume doriți să spuneți. Putem utiliza procedura de codecizie sau nu? Oricum, cred că este important să avem o abordare europeană în ceea ce privește sistemul de informare Schengen și sper să avem din partea Comisiei o nouă inițiativă pe această temă. Mulțumesc, doamna Boțcur. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar. Ați vorbit despre foarte multe chestiuni Ați intrat și în multe detalii, însă aș vrea să obțin o informație în legătură cu următoarea întrebare. Ați vorbit de liberalizarea de vize pentru Albania și Bosnia-Herzegovina, care va veni în curând și mă bucur de acest lucru. Aceasta înseamnă că aceste țări vor obține undă verde, dar aș vrea să ne explicați mai bine acest lucru. O a doua chestiune are și de-a face cu liberalizarea regimului de vize. Ați vorbit despre foarte multe țări, printre care Rusia, Moldova, Azerbaijanul, Georgia. Am fost foarte atenți la aceste lucruri. Dar care este situația cu Turcia? Ce se mai aude despre uh, discuțiile pe care le avem cu Turcia de aderare, problemele de uh, readmisii și așa mai departe. Și o ultimă întrebare. Ați afirmat că acordul TFTP ne-a permis să avem un nivel mai mare de siguranță. Ați putea să ne dați câteva exemple în care să ne arătați cum acest tratat a crescut practic nivelul nostru de siguranță? Mulțumesc, domnul Giacolino. Vă mulțumesc, Doamnă comisar, e o adevărată plăcere să vă avem din nou în rândurile noastre. Tot timpul vă ascultăm cu foarte mare plăcere. Dumneavoastră ne-ați furnizat niște informații foarte detaliate și țin să salut acest lucru. Ați vorbit despre diferitele propuneri existente, despre dosarele pe rol, directiva privind uh, detașarea lucrătorilor e foarte importantă și de asemenea directiva privind lucrătorii sezonieri, protecția socială a lucrătorilor care provin din țări terțe. Pe ansamblu, Dumneavoastră ați uh, răspuns pozitiv la întrebările privind aceste teme. De asemenea, ați citat anumite proiecte pilot. Uh, de exemplu în ceea ce privește gestionarea responsabilă a fluxurilor migratorii prin intermediul proiectelor pilot. În urmă cu câteva săptămâni, înainte de vacanța de vară, ne-am întâlnit cu directorul Manservizi, care lucrează cu dumneavoastră. Știți că există un acord de cooperare între UE și Libia privind reglementarea fluxurilor migratorii, repatriere și obiectivele comune. cum ar fi, de exemplu, soluționarea în mod pozitiv a fluxului migratoriu, cu posibilitatea de a găsi uh, un loc de muncă. Directorul ne-a spus că în septembrie urma să se deplaseze în Libia, după care urmau să aibă loc și alte reuniuni. Știm foarte bine că Libia are un acord de cooperare cu Italia. Și am spus de mai multe ori că e foarte bine că există acorduri bilaterale, cum ar fi acordul între Italia și Libia, însă suntem convinși că pentru a avea o repartizare justă a fluxului migratoriu în mod uh, solidar, ar trebui să acționeze Comisia Europeană. Ei ar trebui să fie, Comisia Europeană ar trebui să fie vârful de lance. Doamna Reding ne-a spus că situația s-a modificat. Înainte, imigranții ajungeau uh, în Sicilia, în Italia pe ambarcațiuni improvizate, acum ajung pe iahturi. Și am văzut de asemenea că au apărut și noi rute, de exemplu, pentru traficul de droguri. Deci până acum dumneavoastră ați dat răspunsuri foarte concrete, lucru pe care eu îl salut. Însă deci, aș vrea să vă întreb acum, credeți că aceste acorduri bilaterale încheiate între diferite state membre, mai ales cele de pe țărmul Mării Mediterane, deci credeți că e posibil ca aceste acorduri treptat să fie înlocuite de acorduri comunitare? Vă mulțumesc. Grație. Vă mulțumesc. Domnul Mölder. Thank you, uh, Chair. I also wish... Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu, doamne comisar, pentru prezența dumneai aici. Îmi dau seama că dumneai ei chiar crede în ceea ce spune și că acordă o mare importanță dialogului cu Parlamentul. Eu am două întrebări. Una privind pachetul de azil Eu însă am primit răspuns la această întrebare indirect și o a doua întrebare poate că vi se pare oarecum prostească, deoarece eu sunt nou aici în această comisie. Tot vorbim de procurorul uh, european. Acum, cu intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona, așa ceva e posibil. Se intenționează să facă ceva pentru ca această posibilitate oferită de tratatul de la Lisabona să devină realitate? Vă mulțumesc. Doamna Romero. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc și eu doamnei Malstrom pentru prezența dumnei aici. Uh, îi mulțumesc și regret faptul că nu am putut veni de la început. Eu aș vrea să vă prezint o prioritate și să vă întreb un lucru. Credeți că e important să analizăm situația violenței împotriva femeilor și a tinerilor. Vorbesc de violență care este săvârșită doar pentru că victima este femeie sau copil. Această violență e o violență uh, care se face în tăcere, deoarece se întâmplă de foarte multe ori uh, în, cazul, în cadrul familiilor și de foarte multe ori uh, nu e vorba doar de mutilările genitale, de crimele de onoare, care sunt um, crime săvârșite în alte culturi. Nu, asta se întâmplă și la noi, printre europeni. Și să nu uităm că aceste decese pot fi evitate, așa cum sunt evitate și accidentele rutiere, pe care am reușit să le evităm în multe țări europene. Și aceste morți de femei por fi, pot fi evitate. Nu avem date exacte peste tot. Președinția spaniolă a venit cu ideea de a crea un observator european pentru a analiza datele, pentru a vedea cum putem înțelege ce se întâmplă. Deci ar vrea să știu ce țări uh, au date exacte, statistice exacte în ceea ce privește violența împotriva femeilor și a minorilor. Deci sunt niște cifre pe care nu le avem peste tot. În Spania anul acesta au murit deja 44 uh, de femei. În Franța moare o femeie odată la 3 zile, însă nu avem niște statistici la nivel european, avem doar datele pe care ni le furnizează ONG-urile. Și după cum știți, există și o inițiativă privind Ordinul de Protecție European, o inițiativă făcută în timpul președinției spaniole. Această inițiativă este acum um, procedura parlamentară, însă avem o situație paradoxală. Situațiile diferă de la o țară la alta în cadrul Uniunii Europene. În timp ce în anumite țări există procese penale deschise legate de, cauzate de amenințările la care sunt supuse femeile în alte țări, tradiția juridică e diferită și Europa practic se deplasează uh, la viteze diferite. Deci există țări în care există deja măsuri pentru a preîntâmpina astfel de crime și delicte. Deci ce se întâmplă? În momentul de față, practic, nu se poate preîntâmpina delictul respectiv, deoarece situația este atât de heterogenă. Eu cred că de foarte multe ori prevenirea Preîntâmpinarea depinde de diferitele autorități care sunt implicate în acest domeniu. Ministerele de interne, de exemplu, și asta ține de competența dumneavoastră, Ministerele de interne deci pot preîntâmpina tot ceea ce ține de amenințările care duc la săvârșirea unui delict. Deci aș vrea să vă rog să analizați uh, această problemă. E o temă care ține și de Ministerul de Interne, dar și de Justiție E vorba de autoritățile poliționești și cele judecătorești și cu toții trebuie să ajungă la un acord în ceea ce privește preîntâmpinarea delictelor. Și nu e posibil să avem o situație așa de paradoxală. Deci, în ceea ce privește pornografia infantilă, avem măsuri administrative, blocarea site-urilor, de exemplu. Însă, în același timp, avem și proceduri penale, deoarece vrem să preîntâmpinăm, să prevenim delictul respectiv. Și pentru că există autorități diferite, uh, deci nu trebuie să gândim că nu avem cum să avem măsuri de prevenire. Atâta timp când noi nu ne vom interesa, când nu vom face ceva, aceste crime vor continua și trebuie să o convingem de asemenea și pe doamna Reding pentru a putea ajunge la o abordare comună. Vă mulțumesc. Doamna Verjat, Verjat este ultima persoană care ia cuvântul, dacă nu mă înșel. Mulțumesc. Am o întrebare scurtă pentru doamna Malmström. Credeți că e normal ca anumiți cetățeni europeni să fie folosiți uh, în cadrul statisticilor privind imigrația clandestină. Poate că e o obsesie din partea mea, însă din ceea ce privește cele 40.000 de expulzări clandestine din Franța, erau 11.000 de unguri și de români. Deci aici uh, se folosește alt termen. În alt mod alternativ sunt folosiți termeni diferiți. Deci românii și ungurii sunt expulzați în cadrul expulzărilor uh, de persoane aflate în situație clandestină. Deci nu mi se pare normal ca cetățenii europeni să fie tratați în mod egal. Mulțumesc, îi dau cuvântul din nou doamnei Malmström. Vă mulțumesc. Foarte multe întrebări am putea avea un seminar, practic, pe marginea fiecăreia dintre ele. Doamnei Infeld, cum vă spuneam la început, am citit și eu articolul din Le Monde. Doamna Verja mi-a dat și ea informații pe care le voi studia. E clar că e o tendință îngrijorătoare și vom ține cont de acest lucru în cadrul anchetei în curs desfășurată de comisie. Ancheta ține de doamna Reding, însă mai mulți comisari suntem implicați. Și astfel vom analiza ceea ce ne spune și doamna Verja. E clar, un stat membru are dreptul uh, să expulzeze individual anumiți cetățeni care să vârșesc anumite delicte în timp ce sunt pe teritoriul țării respective, însă trebuie văzut dacă există, se face un proces individual, dacă oamenii respectivi sunt informați și dacă acțiunile respective sunt colective sau nu. Deci asta urmează să stabilim în ceea ce privește registrul cu numele pasagerilor. Vă mulțumesc mult pentru răbdare. Colegiul marți la Strasburg va adopta comunicarea. Vom avea și o reuniune pentru a ne asigura că nu s-a strecurat vreo greșeală și vă voi informa imediat în legătură cu hotărârea noastră. Deci veți fi primii care veți fi informați. Întrebarea primit scutirea de vize și acordul privind registrul cu numele pasagerilor. Vom vedea dacă e posibil să obținem informațiile la care vă referați. Sistemul SIS. Domnule Coeliu, primul rând trebuie să știm că avem acea evaluare comună acel milestone, care a fost o reușită. Deci acum negociem cu contractorii pentru a avea un buget, pentru a ști care este costul. Se va prezenta un document la Consiliul Joai din prima săptămână din octombrie, deci vom avea acolo bugetul, toate datele, după care vom veni la Parlamentul European, bineînțeles, și vom prezenta aceste informații. Pregătim acum Milestone 2, deci cel al doilea test, care este de fapt și testul final și sperăm să înregistrăm uh, un succes și de data aceasta, însă cifrele finale vor fi prezentate în octombrie. În ceea ce privește vis, în momentul de față le-am cerut serviciilor mele să vă transmită o scrisoare în care să fiți informați uh, în legătură cu evoluția situației, să fim cât mai transparenți și din câte știu eu, ne pregătim pentru o intrare în vigoare în iunie 2011. În ceea ce privește sistemul de evaluare și informații Schengen, am avut deja o dezbatere, știți, noi cei de la Comisie credem că și Parlamentul ar trebui să fie informat. În ceea ce privește întrebarea doamnei Boscurt, într-adevăr există o analiză făcută care va fi, va fi transmisă Parlamentului. Într-adevăr, spunem că ambele țări au făcut progrese în ceea ce privește toate criteriile și le-am dat un fel de undă verde provizorie în primăvară. Deci unda verde care se menține pentru aceste două țări. Vor uh, fi discutate din nou, va fi discutată situația din nou uh, în octombrie și știu că pot conta și pe Parlament. Acum, referitor la Turcia. Încheiem acum un acord de readmisie cu Turcia. Anumite detalii încă nu au fost soluționate. Bineînțeles, ar fi bine dacă am putea încheia acest acord. Autoritățile din Turcia au cooperat, au fost constructive și nu are o legătură directă cu scutirea de vize. Însă, după încheierea acestui acord de readmisie, am vrea să începem un dialog cu autoritățile turce privind uh, scutirea de vize. Această vară am avut și o discuție, o reuniune privind implementarea noului cod de vize. Asta pentru a le înlesni în deplasările cetățenilor din Turcia. Și sperăm deci să putem iniția un dialog pe această temă în viitorul apropiat. Acum, în ceea ce privește TFTP-ul, programul de urmărire a finanțării în scopuri eh, teroriste, atentatul eh, plănuit eh, în Norvegia a putut fi dejucat datorită informațiilor din acest program TFTP, deci este util. Domnului Giacolino, Aș vrea să-i spun că, bineînțeles că e mai bine întotdeauna dacă am reușit să avem un acord european cu vecinii noștri, cu Libia sau alte țări din zona Mării Mediterane. Există negocieri care au loc de mult timp cu multe țări. Libia e o țară dificilă, însă e un vecin important. Noi am abordat autoritățile libiene, am încercat să dialogăm cu ei, să vedem dacă putem continua și dacă putem ajunge la o înțelegere. Care avantajul să ai un acord european? Acesta e transparent pe toată lumea, pot fi discutate o serie întreagă de chestiuni, deci nu doar de politică migratorie, ci și chestiuni comerciale, de drepturi ale omului și așa mai departe. Deci, încercăm să abordăm autoritățile din Libia și dacă vom avea succes, sperăm ca după toamna aceasta să ajungem la o înțelegere. Domnule Mulder, nu există întrebări stupide, ci doar răspunsuri stupide. Și sper că nu vi se, pă- se va părea stupid răspunsul meu. Problema procurorului european e într-adevăr e o chestiune problematică. Doamna Reding e direct uh, responsabilă și în cadrul Consiliului de Justiție se discută despre asta. E greu să se ajungă la un acord, însă probabil că va fi nevoie de timp. Uh, and, uh, signora Romero, I share your, your Romero, sunt într totul de acord și împărtășesc uh, angajamentul dumneavoastră. Într-adevăr, oribil ce se întâmplă. Uh, Eh, traficul cu ființe umane este eh, un lucru deja îngrozitor. În scopuri sexuale, să spunem, este și mai îngrozitor, dacă se poate spune așa. Eh, dar acest lucru mm, ne, ne, ne privește și pe noi și, într-adevăr, trebuie să vedem câte țări și câți, câte persoane sunt afectate. Sunt convinsă că putem să aflăm foarte multe lucruri dacă discutăm și ne comparăm Uh, punctele de vedere, dar până la urmă este răspunderea statelor membre să se ocupe. Dar putem într-adevăr să transmitem uh, apelul dumneavoastră colegei mele, doamnei uh, Reding, care se ocupă și de egalitatea de șanse între, între sexe, pentru că, într-adevăr, chestiunea este deosebit de importantă. Și cu asta, domnule președinte, cred că am răspuns la toate întrebările, poate nu în ordinea în care au fost puse, dar uh, oricum sper că le-am uh, acoperit. Uh, și doresc să vă mulțumesc, domnule președinte, cât și uh, domnilor și doamnelor deputați pentru întrebările pe care mi le ați spus și să vă asigur că sunt uh, și serviciul meu este întotdeauna la dispoziția dumneavoastră pentru a colabora cu dumneavoastră pe această temă, colaborare care, iată, a început cu bine în această toamnă. Mulțumesc! Și noi avem dorința și reprezint Uh, opinia întregi, întregii uh, comisii atunci când spun că dorim să colaborăm foarte bine cu dumneavoastră. Avem deja o bună practică de colaborare și uh, dorim în continuare să continuăm să discutăm, să colaborăm pe acest domeniu comun de acțiune, să, ne, să schimbăm opinii, să discutăm în legătură cu programul dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult!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 Și acum, dragi colegi, haideți să trecem direct la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 5, care privește acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite privind protecția datelor în scopul aplicării legii. Deci e vorba de un acord bilateral și a, Domnul Albrecht a propus acest punct pe ordinea de zi a ședinței noastre. Dânsul este raportorul și ne va prezenta două documente de lucru privind viitorul acestui acord bilateral între Uniune și Statele Unite cu privire la protecția datelor, cu privire la urmărirea Eh, și aducerea în eh, justiție a persoanelor eh, bănuite de infracțiuni. O să-i dăm cuvântul domnului Albrecht, după care vom mai avea la dispoziție suficient timp pentru a dezbate dacă restul deputaților doresc să pună întrebări și avem și reprezentantul președinției uh, Consiliului aici uh, de față. Deci, Albert, dă drumul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur mult că am, uh, în fine, posibilitatea să vorbesc despre acest acord foarte important. În primul rând, doresc să mulțumesc Comisiei, în special doamnei comisar Reding, pentru uh, toate eforturile sale și pentru faptul că eu, iată, raportor uh, din umbră, uh, pot să particip la aceste discuții care continuă privire la negocierea acestor acorduri. De ani de zile și de mai multe ori Parlamentul European a solicitat un astfel de acord care să fie un acord cadru complet și complex și care să reglementeze prote eh, protejarea eh, datelor eh, transferate în cadrul colaborării în materie penală. E bine, acest acord a fost gândit ca un cadru obligatoriu privitor la toate acordurile privind transferul de date, cum ar fi registrul numelui pasagerilor, Uh, SWIFT și așa mai departe. Uh, în conformitate cu planurile Comisiei, acest lucru uh, va schimba în mod automat măsurile noastre specifice anterioare de exemplu privitoare la termene, ceea ce înseamnă că acordul trebuie să fie foarte comprehensiv și în ceea ce privește Parlamentul, iată, ne va îndeplini o dorință pe care ne-am exprimat-o de mult în legătură cu și ceea ce am spus la negocierile privind programul de urmărire a combaterii terorismului. Pentru că am spus întotdeauna că este foarte important ca principiile generale pe care le împărtășim cu Statele Unite cu privire la protecția datelor și în special când e vorba de transferul de date privind persoanele implicate în activități penale și securitatea aferentă. Împreună cu secretariatul am întocmit două documente de lucru care se ocupă în general de situația acestor reguli de protecție a datelor în Uniunea Europeană, cât și de cealaltă parte a Atlanticului, adică în Statele Unite. Ca deputați europeni știm Uh, care este baza comună, care sunt diferențele în felul acesta, pentru a uh, vedea, pentru a putea ajunge la o perspectivă comună cu privire la protecția datelor. Și o să îmi permit să rezum uh, puțin aceste documente, pentru că nu știu dacă aveți suficient timp să le citiți în întregime sau ați avut suficient timp să le parcurgeți în întregime. În legătură cu primul document, așadar, Mm, de fapt, vreau să vă spun că o să mai apară mm, în săptămânile următoare încă unul sau poate chiar mai multe documente privind uh, forma și conținutul posibil al acestui uh, acord pentru a intra mai în profunzimea discuției uh, și pentru a ști mai multe din partea Comisiei și a Consiliului cu privire la mandatul lor. Documentele pe care le-am uh, adus nu reprezintă decât un cadru general pe care, de fapt, îl cunoașteți și pot să vă spun că, în general, există două tipuri de diferențe. Când e vorba de dreptul comunitar, respectarea caracterului privat și protecția datului uh, este un drept uh, fundamental. La articolul 8 uh, și la articolul 7, cât și în noul tratat, la articolul 16, se menționează în mod explicit că este vorba de un drept fundamental. În Statele Unite, protecția datelor nu este văzută ca un drept uh, fundamental clasic, ci uh, este o așteptare tare rezonabilă ca acest caracter privat să fie respectat. Deci există o serie de eh, reguli și de reglementări, actul privind respectarea caracterului privat din 74, eh, avem o serie întreagă de principii, eh, există drepturi de care beneficiază cetățenii, dar, de exemplu, Uh, în Europa avem uh, o procedură de minimalizare a conținutului de date, ceea ce în Statele Unite nu există. Și avem o limitare clară a scopului, uh, lucru care nu este la fel de clar și de explicit în reglementările americane. Iarăși, o diferență generală se leagă de supravegherea, supravegherea independentă. Noi avem uh, un organism independent de, de supraveghere, ori în Statele Unite uh, e vorba de niște oficii, de niște uh, funcții în cadrul instituțiilor, ceea ce înseamnă că acest uh, caracter independent nu prea există acolo. Deci știm uh, din negocierile privind uh, programul de urmărire a terorismului că uh, există diferențe și în ceea ce privește căile de atac. Și aceste probleme, așa cum arăta și doamna comisar Reding, creează niște lucruri care trebuie rezolvate în cadrul negocierilor. În Uniunea Europeană um, mai avem și reglementări uh, de exemplu, în, uh, în ce privește colaborarea polițienească și judecătorească, avem uh, regulamentul din 77, uh, 2077, pardon, care nu este cuprins în totalitate în coloana a treia, pentru că avem pentru Europol și acordul de la Prüm niște dispoziții specifice. Uh, Acum avem uh, și uh, programul privind uh, urmărirea combaterii terorismului. De aceea, cred că și acest acord ar trebui să fie foarte complex și comprehensiv în a stabili reguli și din partea europeană atunci când e vorba de transferul de date privind cetățenii europeni către Statele Unite. Și în felul acesta să existe o bază uh, Uh, reală uh, pentru o viitoare directivă de protecție a datelor care să includă și acea a treia coloană. Ceea ce înseamnă că ceea ce trebuie să ne murim în săptămânile și lunile următoare și asta va face parte din următorul document de lucru, deci trebuie să lămurim uh, domeniul de aplicare al acestui acord. Apoi, uh, să punem la oaltă principiile uh, care stau la bază, cum ar fi principiul proporționalității, care este perceput și gândit diferit de cele două părți ale Atlanticului și să vedem cum rezolvăm problema reglementărilor diferite cu privire la minimalizarea volumului de date. Ce se întâmplă cu principiul reciprocității, al transparenței și al supravegherii independente. va, uh, va mai exista o problemă, o chestiune legată nu de conținutul, ci de forma uh, efectivă a acordului. Uh, sigur că documentele sunt vii, și mm, uh, în negocieri ne, ne străduim să obținem o uh, reglementare cu caracter obligatoriu, lucru care e important și pentru noi și pentru Congresul American uh, și pentru Statele Unite. Deci, va trebui să vedem exact cum facem să obținem acest caracter obligatoriu al principiilor care să fie respectate de ambele părți ale Atlanticului. Deci, asta în legătură cu conținutul uh, documentelor de lucru pe care le-am pregătit. Împreună cu raportorii din umbră am convenit să continuăm, să lucrăm să organizăm o audiere în uh, comisia noastră. Încă nu am stabilit data, o să o facem împreună cu secretariatului. Ne-am gândit uh, spre sfârșitul lunii octombrie și uh, să organizăm, să avem și o delegație, care, lucru care s-a stabilit deja, și care probabil că la uh, începutul anului viitor uh, să poată lucra în strânsă colaborare cu partenerii și colegii noștri din Congresul American lucru care uh, se face și în cadrul uh, programului de urmărire a combaterii terorismului. Am cerut președintelui Parlamentului să uh, asigure această colaborare. E, și în încheiere, din perspectiva acestui proces uh, continuu, cred că mandatele de negociere nu vor fi adoptate înainte de sfârșitul lui noiembrie. Asta înseamnă că și noi avem timp suficient pentru a produce o rezoluție sau un proiect de, revoluție, de rezoluție mă scuzați, uh, pentru plenara din uh, noiembrie, astfel încât și noi, Parlamentul European, să Uh, arătăm exact care sunt prioritățile noastre în legătură cu mandatul de negociere al acestui acord bilateral și să o facem în timp util. Și acum uh, vă rog și vă invit să puneți întrebări. Aștept comentariile dumneavoastră în legătură cu uh, acordul și cu documentele de lucru pe care le-am prezentat. Asta e tot. Mulțumesc! Categorică vom avea o dezbatere. Uh, avem deja câțiva uh, deputați care s-au înscris la cuvânt, dar o să începem cu Comisia și cu Consiliul, să invităm să ia cuvântul. Doamna Boulanger, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește comisia, așa cum a arătat raportorul, e bine, și comisia uh, pe 20 mai 2010 a adoptat, a făcut o uh, recomandare Consiliului pentru a autoriza deschiderea de negociere pentru a obține un acord între Uniunea Europeană și Statele Unite cu privire la protecția datelor caracter personal. Deci e vorba de o propunere de acord cadru în cadrul transferului și e, uh, procesării datelor referitoare la infracțiuni în materie penală și în cadrul colaborării polițienești și judecătorești în materie penală. Deci s-a adoptat la sfârșitul lui mai, s-a transmis Parlamentului European în conformitate cu procedurile care se aplică documentelor clasificate și la ora actuală au loc discuții în Consiliu pe această temă. vreau să vă reamintesc însă cele patru obiective majore pe care le urmărește Comisia în prezentarea acestei recomandări. În primul rând, Instanța trebuie să asigură un nivel ridicat de respectare a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, printre care și protecția datelor cu caracter personal. Și asta împreună și în conformitate cu respectarea cerințelor Cartei Fundamentale și a Tratatului de la Lisabona, atunci când date, se, se schimbă date între Uniunea Europeană și Statele Unite în Uh, scopul uh, colaborării în materie penală uh, judecătorească și polițienească. Al doilea obiectiv. Ei bine, acordul trebuie să creeze un cadru clar, coerent și juridic obligatoriu cu privire la schimbul de date și protecția caracterului personal pentru a. trebuie să suprimăm lacunele care au apărut în, în trecut, având în vedere disparitățile care există din această privință în Uniunea Europeană și mai ales în Statele Unite. Trebuie să prevedem un nivel ridicat de protecție a datelor personale în momentul când aceste date sunt transferate și tratate, prelucrate în cele două părți pentru a preveni uh, infracțiunile uh, penale. Pentru asta trebuie să ținem seama de caracterul specific și să prevedem constrângerile și limitele necesare, uh, ținând seama de drepturile persoanelor uh, respective în conformitate cu principiile Cartei Drepturilor Fundamentale. Și aici mi se pare foarte important să extindem în domeniul de aplicare al acordului și la alte uh, materii care necesită restricții uh, și limitări similare. Comisia nu propune să elimine o bază juridică specială pentru a trece la schimbul de date între Uniune și Statele Unite. Puteți compara cu directiva uh, privind protecția datelor, care prevede posibilitatea de a schimba date pe baza garanțiilor prevăzute de directivă uh, și care nu afectează baza juridică aplicabilă uh, autorităților. Deci astea sunt aspectele esențiale uh, la care ține Comisia la ora actuală. Mulțumesc! La Mulțumesc. Acum în numele Consiliului, domnul Moran, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Eu mă ocup de protecția datelor de 18 ani. Am urmărit îndeaproape negocierile pentru SWIFT, pentru datele de pasageri și lucrez pentru drepturile omului la Ministerul de Justiție. De ce vă spun toate acestea? Pentru că eu cunosc destul de bine acest dosar, pentru că o dificultate esențială a unui astfel de dosar este de a înțelege cum funcționează dreptul american. Așa cum a arătat foarte bine juristul Parlamentului European, dreptul american este un adevărat mozaic destul de complicat. De aceea, prima sarcină a Consiliului ar fi aceea de a vedea care este mandatul său urmărind obiectivele propuse de comisie și ținând cont de faptul că un prim pas între Europa și Statele Unite a fost uh, acela a principiilor stabilite de grupul la nivel înalt. Și să ținem cont de remarcile dumneavoastră în legătură cu minimizarea datelor și alte principii care au fost menționate aici. E clar că sistemul juridic american și conceptele americane nu sunt uh, identice cu ale noastre, dar dar la grupul de lucru există posibilitatea de a ajunge la un consens și obiectivul nostru la ora actuală este acela de a analiza toate posibilitățile pe care ni le oferă dreptul american în vigoare pentru a vedea dacă acesta oferă garanții suficiente în ceea ce privește dreptul european. Îmi va face foarte mare plăcere să lucrez cu domnul Arbre și cu raportorii din umbră, pentru că cred că avem cu toții același obiectiv și anume apărarea drepturilor fundamentale și implementarea acestora pe teritoriul american. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, Domnule Moro, acum ne întoarcem la membrii. Domnul Brons, dacă mai dorește altcineva să ia cuvântul, vă rog. Domnule Brons, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Am o întrebare la care poate s-a răspuns deja. Ce garanții avem pentru ca Statele Unite să nu dea mai departe informațiile venite din Uniunea Europeană altora. Și aceasta în ceea ce privește uh, datele care sunt transferate din Uniunea Europeană să nu ajungă la alte state. Pentru că sunt îngrijorat că Statele Unite ar trebui, ar putea să transfere astfel de informații sau concluziile în urma acestor informații către țări, de exemplu, din Orientul Mijlociu sau unor cetățeni din acele țări. Și aceasta ar putea face ca o anumită persoană să nu fie tratată în mod adecvat din cauza acestor bănuieli americane. Și există pericole ca aceste persoane să fie uh, urmărite în alte țări. Deci există garanții în acest sens pentru ca Statele Unite să nu transfere aceste informații altor state? Mulțumesc. Doamna Sipăl, vă rog. Mulțumesc. Cred că dezbaterea succintă pe care am avut-o ne-a arătat care este provocarea cu care ne confruntăm. Bineînțeles că este vorba, în primul rând, de dreptul american și european care sunt diferite. Și chiar și în interiorul Uniunii Europene, uh, sistemul de drept nu este același în toate țările și aceasta face ca lucrurile să fie și mai complicate. Și dacă, dincolo de această problemă de natură juridică, formală, vom avea și o altă problemă, și anume aceea de încredere sau de lipsă de încredere. E adevărat, niciodată nu putem obține garanții de 100%. Întotdeauna când se încheie un contract, s-ar putea ca una dintre părți să nu respecte acel contract. Și dacă rațion... dacă avem un astfel de raționament, atunci ar trebui să renunțăm de la început, pentru că trebuie să implementăm un sistem de garanții prin care să se garanteze îndeplinirea și respectarea drepturilor cetățenilor. Și va fi foarte interesant să vedem cum putem face ca sistemele de drept diferite să fie compatibile. Și este interesant documentul prezentat de domnul Albrecht pe viitor, va fi interesant pentru că va descrie aceste detalii și atunci vom avea o altă dezbatere mult mai detaliată și vom trece nu doar la analiza emoțiilor, ci și la analiza datelor concrete. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, domnule Albrecht, vă dau din nou cuvântul dacă doriți să faceți comentarii suplimentare. I don't want to follow. Mulțumesc, domnule președinte, nu vreau să intervin prea mult. Cred că este în puterea noastră să elaborăm niște priorități, în special atunci când este vorba de problema țărilor terțe sau la limitarea scopului și de asemenea la posibilitatea de a avea niște principii obligatorii pentru ambele părți în vederea limitării felului în care se utilizează datele transferate. Am vorbit despre TFTP, despre PNR și e important să insistăm să avem aceste limite de fiecare dată și de aceea aș dori să am feedback pe marginea acestui document de lucru, să vedem ce se va întâmpla și cu următoarele documente de lucru și sper să putem rezolva acest lucru în cadrul legislației existente. Pe de altă parte, însă, sper să ajungem la o abordare comună și la principii comune la nivel internațional. De aceea aș propune să încercăm din partea Comisiei noastre și a Parlamentului European în general să arătăm care sunt principiile pe care dorim să le menținem în ceea ce privește transferul de date, să încercăm să avem o atitudine unită în cadrul instituțiilor europene pentru a putea avea câștig de cauză la negocieri. Mulțumesc! Mulțumesc! Poate și Comisia dorește să adauge ceva sau Consiliul, dacă nu, atunci trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 6. Acesta se referă la dreptul învinuiților în cadrul procedurilor penale de a fi informați a suspecților de a fi informați. Vom auzi părerea comisiei în legătură cu această propunere de directivă, iar propunerea care a venit din partea comisiei este cel de-al doilea pas pe foaia de parcurs în legătură cu drepturile procedurale adoptate de Consiliu anul trecut și care sunt incluse în programul de la Stockholm. I've just been reported by the secretary. Secretariatul mă informează că reprezentantul comisiei care ar trebui să ia cuvântul la începutul prezentării acestui punct. Nu a ajuns încă aici, pentru că, de fapt, um, suntem înaintea orei programate cu câteva minute, mai precis cu un sfert de oră, deci cred că am putea avea 10 minute de pauză. Doar 10 minute să vedem ce se întâmplă și sperăm să ajungă și reprezentantul comisiei. Vă mulțumesc! Bună Dear colleagues, no further delay. Dragi colegi, reîncepem. Reîncepem lucrările. Wise to make the best of our time available. Și să încercăm să fim cât mai eficienți cu timpul pe care îl avem la dispoziție. Trecem, după cum spuneam, mai devreme la punctul 6, legătură cu dreptul suspecțiilor de a fi informați în legătură cu drepturile lor în cadrul procedurilor penale. Este un punct foarte important din programul de la Stockholm. Primul pas a fost deja realizat cu succes în 2010. Se referă la dreptul la interpretare și traducere pentru procedurile penale. Raportorul a fost uh, doamna baroneasă Ludford. Iar acum, la Parlamentul European, la comisia noastră, la Comisia Libe, s-a cerut să se extindă aceste garanții procedurale Și iată de ce dorim să se facă noi pași în acest sens. Vă reamintesc că la Comisia Libe nu s-a numit încă o persoană pentru acest dosar. Aceasta se va hotărâ la întâlnirea coordonatorilor. Dar ne aflăm aici pentru a vedea care este punctul de vedere a reprezentantului Comisiei. Domnul Sonca, din câte am fost informat, da, vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. And... Mulțumesc, domnule președinte. Și vă rog să mă scuzați pentru întârziere. Am încercat să fim la timp, așa cum fusese prevăzut pe ordinea de zi. Dar tocmai părăsise clădirea atunci când am primit uh, un telefon de la dumneavoastră spunând că terminaseră celelalte puncte. Oricum, Aș vrea să vă mulțumesc în primul rând, să mulțumesc Comisiei Libe și dumneavoastră personal, domnule președinte, pentru toată susținerea pe care ne-ați dat-o în cadrul negocierilor, în dialogul tripartit pe care l-am avut în legătură cu măsurile A, dreptul la traducere și interpretare. Pe baza acestora se va adopta la Consiliu o directivă în curând. Cred că acest lucru se va întâmpla peste câteva săptămâni și acest lucru ne arată clar că instituțiile au lucrat în mod eficient și rapid pentru a putea transforma foaia de parcurs în realitate. Suntem mulțumiți de acest rezultat și așteptăm, bineînțeles, ca această atitudine pozitivă în cadrul negocierilor să rămână în continuare. Următorul pas se referă la măsurile B, și anume o propunere în legătură cu dreptul la informare. Propunerea a fost deja adoptată în mod formal de către Comisie în luna iulie și a fost prezentată Consiliului și Parlamentului imediat după aceea. Așteptăm începerea negocierilor săptămâna viitoare sub îndrumarea președinției belgiene. Această propunere ține cont de invitația făcută în decembrie anul trecut la Consiliul European prin foaia de parcurs invitație în care se arăta că măsura B este a doua etapă în acest proces. Deci, ținând cont de această invitație, am trecut mai departe și încercăm să armonizăm două aspecte ale acestui drept la informare. Informare în legătură cu persoana sau suspectul care este implicat în, acest, în această procedură, deci se referă la informația în legătură cu drepturile procedurale și o a doua chestiune care se referă la acuzațiile care sunt aduse acelei persoane. Ambele drepturi sunt explicit sau implicit menționate în uh, Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, articolul 6 și de asemenea în jurisprudența uh, Tribunalului de la Strasburg. Însă, în ceea ce privește practicile din statele membre, acestea sunt foarte variate și de asemenea procesul de implementare variază de la un stat la altul. Acest lucru se referă atât la uh, informația care este oferită acelei persoane, cât și la momentul în care ea este oferită suspectului și, de asemenea, uh, la metoda în care ea este oferită sau dată. Comisia propune ca suspecții care sunt uh, în arest să primească o uh, scrisoare a drepturilor, deci să fie informați în scris. Acesta se referă la o comunicare scrisă asupra drepturilor care să fie oferită suspecților. Și pentru aceasta oferim și un model al acestei comunicări scrise, care este trecut în anexa propunerii și subliniez faptul că este vorba de un model. Nu cerem statelor membre să adopte o astfel de comunicare scrisă uniformă, dar sperăm oricum ca aceste state membre să implementeze această obligație. Deci, să existe o formă scrisă referitoare la aceste drepturi și știm că doar jumătate dintre state au implementat deja acest lucru. Există jumătate, uh, jumătate, 50% din state care nu prezintă nicio comunicare scrisă. Bineînțeles că statele membre vor avea libertatea de a adăuga în această comunicare scrisă drepturi suplimentare și bineînțeles că pot utiliza alte modele, nu neapărat modelul pe care l-am oferit noi. Există deja state care oferă o astfel de comunicare scrisă în mai multe limbi, unele chiar în 40 sau 50 de limbi. Alte state au această comunicare disponibilă doar în câteva limbi. Oricum, suspectul trebuie să primească această comunicare scrisă asupra drepturilor sale la uh, Comisariatul de Poliție imediat după ce a fost uh, arestat. Noi am oferit deja traducerea în cele 23 de limbi ale Uniunii Europene și sperăm ca statele membre să poată adapta acest model în funcție de propriile lor cerințe. Informația în legătură cu uh, dosarul respectiv, cu acuzațiile care sunt aduse Aceste informații sunt oferite deja de anumite state membre și aceasta se referă și la dreptul de a avea acces la propriul dosar. Deci accesul la informația pe care o are procuratura împotriva învinuitului. Acest drept la informație include și accesul la dosarul cauzei, pentru a vedea ce informații au autoritățile împotriva uh, suspectului. Am dorit să subliniem că această măsură face parte din eforturile Comisiei de a ajunge la niște standarde minime ale drepturilor în întreaga Uniune Europeană, astfel încât toate statele membre să implementeze aceste standarde minime. și dorim de asemenea să se ajungă la un nivel puternic de încredere reciprocă și la măsuri de recunoaștere reciprocă. Sperăm să obținem acest lucru prin implementarea acestor standarde minime ale drepturilor la informare și sperăm că în felul acesta cooperarea judiciară să funcționeze mai ușor cu un nivel crescut de încredere pe care trebuie să-l aibă atât uh, judecătorii cât și cetățenii atunci când e vorba de anchete care se realizează în state membre care nu sunt uh, cele ale persoanei vizate. Voi interveni din nou la sfârșitul dezbaterilor dumneavoastră, domnule președinte. Mulțumesc. Thank you, Mr. Xonka. Mulțumesc. Trecem acum la dezbatere dar mă întreb dacă și președinția ar dori să ia cuvântul. Domnul Claude Violet. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, președinția Consiliului dorește să mulțumească Comisiei pentru această inițiativă. Pentru Consiliu este foarte important să se respecte foaia de parcurs care a fost adoptată și inițiativa din partea Comisiei a fost uh, foarte așteptată la Consiliu. De aceea ar trebui să menținem ritmul pe care îl avem deocamdată. Este vorba de un instrument care va fi adoptat Uh, în curând la Consiliul din octombrie. Acesta va fi un pas important înainte și e vorba aici de un drept de asistență, să spunem, în cadrul procedurilor penale. E greu să ne pronunțăm din partea Consiliului să spunem ce se va întâmpla, pentru că dezbaterile n-au început încă, însă, în principiu, e esențial să avem un standard comun în ceea ce privește dreptul la informare și un aspect foarte interesant din partea Comisiei este propunerea acestei comunicări scrise asupra drepturilor. Vă spuneam că dezbaterile n-au început încă, acestea vor începe mâine în cadrul grupurilor de lucru și pot să vă asigur din partea noastră că la Consiliu vom încerca să ajungem în termene cât mai scurte la o poziție comună asupra acestui instrument pentru a putea începe dialogul cu Parlamentul European cât mai rapid. Vom pune la dispoziție toate mijloacele de care dispunem, grupurile de lucru și la toate nivelurile Consiliul va fi uh, la dispoziția dumneavoastră și vom vedea când vom fi în măsură să ne prezentăm în fața Parlamentului European. Sperăm ca până la sfârșitul anului să avem un rezultat pentru a începe dialogul cu Parlamentul. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum dau cuvântul membrilor. Doamna Sipăl, aș ceru cuvântul, vă rog. Nu, n-aș ceru cuvântul. Atunci, domnul Albrecht. Yeah, thanks. Um, first of all, uh... În primul rând, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ați spus. Am două întrebări. În ceea ce privește dreptul la informare în cadrul procedurilor penale și scrisoare. Am întrebare în legătură cu dreptul de a păstra tăcerea acesta nu este inclus în mod clar în scrisoarea cu drepturi. Deci e doar o întrebare. Cum se include acest drept? Și de asemenea, dreptul de a nu te auto-învinui. prin anumite declarații. Drept care este și el uh, acoperit de Declarația Drepturilor Omului. De asemenea, accesul la informare. Eu cred că E important nu numai să se asigure un anumit grad de acces. E vorba și de apărare, de avocat care trebuie să aibă acces la informații în mod transparent. Nu e vorba de a citi documentele într-o încăpere secretă, ci de a avea totuși acces la ele. Deci vrea să știu ce se întâmplă, dacă există deja idei în legătură cu aceste drepturi și implementarea lor. Vă mulțumesc. Thank you. Este Busutil. Busutil. Mulțumesc. Mm, această procedură mi se pare mult mai clară decât cea pe care am avut-o la primul dosar privind drepturile procedurale, unde aveam o complicație în plus și anume nu știam ce propunere să urmăm. Deci acum mă bucur că ne-am întors în cadrul normalității. Sunt sigur că Parlamentul European va reacționa în mod pozitiv la această propunere, așa cum a făcut și cu celelalte două. Am câteva propuneri referitor la niște informații suplimentare pe care ni le poate da Comisia. Vorbim aici de o scrisoare cu drepturi trimisă în scris. Dacă am înțeles bine, comisarul a spus că nu va exista o scrisoare armonizată cu aceste drepturi, deci ar vrea informații suplimentare de ce nu e posibil să avem aceeași scrisoare cu aceleași drepturi citită tuturor suspecților sau celor care sunt arestați pe teritoriul Uniunii Europene? Ideea este să avem niște standarde minime la care statele membre pot adăuga și alte drepturi sau e vorba de posibilitatea de a impune o declarație în scris cu drepturile respective. Deci aș vrea lămuriri din partea comisiei în acest sens. La Al doilea rând, drepturile care vor fi înscrise acolo. Pe lângă întrebarea adresată de colegul Ian Albrecht, deci vreau să știu și eu. Și aș vrea să știu de asemenea dacă va exista cerința de a avea o scrisoare în scris și nu doar o explicație Bineînțeles, pot exista situații în care persoanele respective sunt analfabete sau nu neapărat analfabete, însă nu pot înțelege uh, conținutul scrisorii cu drepturi. Deci ar vrea să știu dacă în propunere se va, scrie, se va include ceva despre acest lucru. Mulțumesc, doamna Latford. Mulțumesc, domnule președinte. Deci mă întreb dacă deputații au fost vinovați de faptul că la prima procedură lucrurile nu au fost tocmai normale. Deci mă bucur totuși să văd acum că s-au încheiat procedurile privind dreptul la interpretare și traducere. Am reușit să depășim niște greutăți destul de mari legate de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. N-a fost ușor, însă am reușit totuși să o facem și de aceea mă bucur foarte mult că am uh, progresat rapid și sper că vom menține același ritm și pentru celelalte măsuri de protecție din cadrul procedurilor penale. E bine să vedem că după cei cinci ani în care nu am uh, obținut nimic la drepturile procedurale, în sfârșit începem să avem rezultate. mulțumesc Comisiei și doamnei Reding pentru expertiza implicată și aș avea o întrebare. Sper că vom ajunge la un acord oficial. Să există un lucru pe care nu l-am înțeles, poate pentru că nu am citit suficient explicațiile. Diferența între articolul 3 și articolul 4. La articolul 3 e vorba de dreptul la informare în momentul în care o persoană este bănuită sau acuzată persoanei respective trebuie să-i se dea uh, informații în legătură cu drepturile sale într-un limbaj simplu și accesibil. Iar când o persoană este arestată, trebuie să fie informată în scris, prin acea scrisoare de drepturi, legătură cu drepturile pe care le are. Deci, nu știu, e nevoie să facem uh, diferența, distinția între aceste două situații. O persoană um, care este bănuită nu ar putea avea, nu ar putea primi acea scrisoare? Deci de ce există acest tratament diferit? De ce se creează complicații în plus? Deci noi vrem mai multă consecvență, mai multă coerentă, coerență, vrem ca informațiile să fie înțelese. Deci nu am putea îngloba articolul 3 la articolul 4, eventual pentru a avea o procedură unică. Deci scrisoarea respectivă, scrisoarea de drepturi dată în scris. Mulțumesc, domnul Brons. Mulțumesc. m am mirat că va fi neces- că e necesar să li se spună statelor membre că trebuie să le dea informații acuzaților în legătură cu acuzațiile care li se aduc. Eu credeam că statele membre respectă din voie proprie aceste cerințe. Ce se întâmplă însă cu oamenii care sunt transferați în aceste țări eh, conform mandatului de arest european? Deci întotdeauna ne-am temut de faptul că oamenii pot fi eh, transferați în țări cu eh, drepturi mai reduse. Și acum văd că temerile noastre practic se concretizează. Mulțumesc, domnul Van de Stăp. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea pe care am primit-o. În pagina 2 se spune că directiva privind dreptul la traducere și interpretare din octombrie 2000 a fost deja acceptat. Mi se pare greșit. Nu e drept. Aș vrea de asemenea să intervin în ceea ce privește temeiul juridic invocat de comisie. Cred că explicațiile nu sunt convingătoare. Subsidiaritatea este pusă la îndoială. Deci aș avea o întrebare legată de acest lucru. După părerea mea, e o încălcare a dreptului penal și a dreptului național, cu alte cuvinte. dreptul de a păstra tăcerea, așa cum apare în articolul 14. A, deci, în ceea ce vrește acest drept, de exemplu, Parlamentul olandez a adoptat legislația respectivă. Nu există legislație la nivel comunitar. În ceea ce privește dreptul la cuvânt pe care l are acuzatul. Deci ar vrea să știu cum asigură Comisia respectarea acestor garanții articolul 42.3 în care se spune că tradiția judiciară e diferită de la un stat altul, deci asta împreună cu subsidiaritatea complică lucrurile. Deci despre ce vorbim la urmă? Pe plan practic, pot, avea, pot exista greutăți dacă o persoană este arestată, formularele pot fi în 40 de limbi cu, lim- cu drepturile respective. Însă ce se va întâmpla în practică? Asta e întrebarea mea. Ok. Mulțumesc. Nu mai văd pe nimeni. Doamna Romero. Grazie, señor presidente. La via levantat. Mulțumesc. Ridicase mâna înainte, însă probabil nu m-ați uh, văzut. Acesta este primul meu mandat ca eurodeputat și aș vrea să-mi exprim și eu mirarea acest proiect privind uh, procedurile, drepturile procedurale, deci mă miră că s-a început cu uh, interpretarea și traducerea și nu cu scrisoarea către uh, deținuți. De, deși lucrurile s-au desfășurat astfel, nu văd de ce ar trebui să ne gândim în continuare la foaia de parcurs. E drept, trebuie să așteptăm ca restul drepturilor procedurale să avanseze Așa cum spuneam aici, la Parlamentul European, de mai multe ori, drepturile procedurale formează un pachet care trebuie tratat ca atare, deci nu putem vorbi despre drepturi la traducere fără să ne referim la scrisoarea cu drepturi. De aceea cred că trebuie să facem toate eforturile necesare și aici. Comisia ar trebui să intervină pentru a agiliza acest proces și președinția belgeană ar trebui să se implice mai mult deoarece, deși procedura nu e corectă, deși inițiativa nu a venit de la Comisie, în cazuri de urgență pot interveni și țările membre. Deci, președinția belgeană ar trebui să intervină pentru a întrerupe această foaie de parcurs pe care am acceptat-o pentru a alcătui un adevărat uh, pachet cu drepturi procedurale care să constituie un nivel minim de protecție la nivel comunitar. De asemenea, m-a surprins să aud că 15 țări nu aplică Carta Drepturilor. Asta a spus Comisia. Deci aș vrea să știu despre ce țări e vorba. Care sunt obstacolele pe care le-au uh, um, pe care le aduc aceste țări. Deci noi am încercat să îmbunătățim această scrisoare, însă aș vrea să știu ce anume trebuie să facem pentru ca în scrisoarea respectivă să fie inclus un set minim de drepturi procedurale pe care le susținem cu toții. Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să intervină? Îi vom da cuvântul domnului Sonca din nou, reprezentantului Comisiei, pentru această primă rundă de întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc deputaților care mi-au adresat întrebări. Asta arată cât de mult vă interesează acest dosar și cât de implicați sunteți în procesul de codecizie. De ce, în primul rând, de ce e vorba doar de acele patru drepturi și nu și de celelalte? Pentru că intenția comisiei a fost să nu armonizeze conținutul acestei scrisori de drepturi. A vrut să dăm o indicație preliminară în legătură cu drepturile care ar trebui să apară în această scrisoare, Însă în textul explicativ am subliniat uh, faptul că această scrisoare e un model. Statele membre pot să îmbunătățească acest model. E clar că da, scrisorile actuale de drepturi folosite de statele membre nu vor fi modificate. Și în al doilea rând, dorim să actualizăm această scrisoare peste câțiva ani, după ce vom întocmi raportul de implementare privind uh, punerea în aplicare a acestei directive. Deci vom cere atunci eventual includerea unor drepturi suplimentare. Și e logic, după ce vor fi implementate aceste cinci drepturi de pe foaia de parcurs adoptată din, în decembrie, deci e normal ca acestea să figureze și în scrisoarea de drepturi. Vorbim aici de orizontul 2014-2015, despre implementarea practică, deci Până atunci vom fi revizuit această scrisoare și până atunci vom fi uh, armonizat și conținutul acestui document. Deci, pe viitor e clar că vom reveni la această scrisoare de drept. Acum, cele 12 state care deja folosesc uh, scrisori de drepturi sunt uh, enumerate pe rând în evaluarea de impact. Nu am documentul la mine, este un document pe care îl puteți consulta liber. Și puteți deduce clar care sunt celelalte 15 țări care deocamdată nu au, uh, nu folosesc scrisorile de drepturi. Ce se întâmplă în situația în care persoana e analfabetă sau nu poate citi? Persoana trebuie asistată pentru a putea înțelege scrisoarea de drepturi. În primul rând, aceasta trebuie să fie lizibilă, să fie redactată într-un limbaj ușor de înțelegi, înțeles, mă scuzați. Dacă ați citit textul, vedeți că nu e vorba de un limbaj juridic sofisticat, e un limbaj direct, simplu, și dacă persoana nu poate înțelege totuși conținutul scrisorii, îi se oferă oferi asistență. Acum, diferența între articolul 3 și 4 și de ce există acest tratament diferit uh, ceea ce privește persoana uh, suspectul și persoana arestată. Explicația se găsește la în recomandarea Comisiei Europene privind tortura. raportul din 2009, acel raport general din dreptul material. Suspecții care au nevoie de materiale înscris sunt cei care sunt arestați, deoarece sunt într-o situație mai vulnerabilă față de suspecții care se apără în general. Încă o dată, e posibil ca la sfârșitul acestui proces statele membre să combine cele două prevederi și să uh, producă, să redacteze o scrisoare de drepturi acceptabil, accept, uh, aplicabilă, mă scuzați, uh, tuturor suspecțiilor. Have followed so far the roadmap uh, and its sequence. Um, Până acum am respectat uh, foaia de parcurs și etapele sale uh, și intenționăm să facem la fel și în viitor. Și asta deoarece uh, credem că Big Bang-ul o să apară din nou. Am mai pățit-o și în trecut așa și am sugerat, iată, în 2004 acea legislație pe care dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră ați cerut-o și am eșuat. Nu am avut succes, ne bazam pe un alt tratat, poate că situația era diferită în pilonul 3, dar uh, complexitatea uh, negocierilor legate de drepturile unora și altora face ca lucrurile să fie într-adevăr dificile. Și credem că uh, abordarea procedurilor pe rând, una câte una, este calea de urmat și care ne va aduce Uh, succesul. Deci, această abordare uh, treptată uh, ne va ajuta să finalizăm foaia de parcurs. Ultima întrebare. Dacă asta înseamnă o recunoaștere că trebuia să introducem aceste drepturi deja de multă vreme, atunci când am negociat instrumente reciproce, precum mandatul european de arestare, Sigur, că e vorba aici și de concluziile foarte substanțiale ale acordului de la, de la Tampere și mm, trebuie să mm, încercăm să armonizăm aceste standarde minime. Într-adevăr, am avut o propunere substanțială în 2004, așa cum v-am zis, dar am eșuat. Acum negociem pe baza foi de parcurs cu acordul Comisiei, a Parlamentului și al tuturor uh, statelor membre. E o soluție de rezervă uh, pe care, la care am uh, recurs când Comisia adopta măsura A. Și acum, la întrebarea domnului, domnului Bulzute, în legătură cu mm, datele de la pagina 2, e vorba de datele de adaptare prevăzute pentru măsura A. Și cred că e corect, am verificat. Această măsură ar trebui adoptată în mod oficial până la sfârșitul lui octombrie. Deci nu e vorba de propunerea ca atare, ci e vorba doar de prima măsură la care am recurs și mulțumesc, domnule președinte. Foarte mult Consiliul, uh, reprezentantul Consiliului dorește să intervină, constat că nu. Mm, dacă nu, uh, cu asta cred că încheiem uh, reuniunea de astăzi a Comisiei noastre permanente și acum rog coordonatorii să rămână în sală pentru a uh, avea reuniunea coordonatorilor. Repet însă, având în vedere că am, iată, am terminat mai devreme ordinea, așa am parcurs ordinea de zi, v-aș propune să luăm o pauză de 15 minute astfel încât uh, reuniunea coordonatorilor să aibă loc, așa cum a fost prevăzută, la ora 6. Mulțumesc!